Good morning, everybody. Good morning. Bună dimineața tuturor, vă rog să luați loc. We have to start because a lot of us have Trebuie să începem pentru că după acest vot mulți dintre noi avem alte lucruri de făcut. Aveți cartele de vot la dumneavoastră? Dacă da, începem cu adoptarea ordinii de zi. Vă rog frumos, haideți să începem. Mulțumesc. Deci, adoptarea ordinii de zi. Nu aveți observații? Bine, mulțumesc, o considerăm adoptată. Putem adopta procesul verbal al ultimei ședințe. Bun, le considerăm adoptate. Îl considerăm adoptat, acest proces verbal, și acum uh, votăm proiectul de raport uh, privind crearea unor condiții favorabile pentru echilibru între viața privată și viața profesională pe piața muncii. Începem compromisul 1. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 144 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Să deschis votul. members Ok, so it was rejected. Se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 145 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 142 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Da, putem verifica acest vot. Să deschid votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 4, 28, um, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 6, uh, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 219, pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 193 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendament, compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 430 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm acest vot. Open. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 9A pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 230 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 228 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 231 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 16 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 240 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm acest vot. The vote is open. Să deschis votul. Să a închis votul. Se adoptă. Compromisul 15 pentru. Nu. No. Amendamentul 242 mai întâi. Pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm acest vot. S-a deschis votul. S-a închis votul. Să respinge. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 243 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 17 pentru, împotrivă, Abțineri. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. And it was adopted. <laughs> Se adoptă. Compromisul 17 pentru. Împotrivă. Nu, 18, mă scuzați. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 20 pentru, Împotrivă. abțineri se adoptă. Acum la 21 pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica. Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul 22. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 23. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 406 pentru cu un amendament oral din partea doamnei Gentil sau Gentilă. Nu, este inclus. Deci, votăm cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. doi pentru, Împotrivă. Abține, se respinge. Compromisul 24. Votul a fost clar, dar putem verifica dacă doriți. S-a deschis votul. ...292. Da, votăm amendamentul 292. Deci se respinge. Compromisul 24 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 25. Doriți să verificăm și votul pentru compromisul 24? Putem. S-a deschis votul. S-a închis votul? Da, s-a închis și se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 312 pentru, împotriva, abțineri. Cred că se respinge, dar putem verifica oricum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 27 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 317 și 318 pentru împotriva abțineri se resping. Compromisul 28 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 328 și 329 pentru, împotrivă, abțineri se resping. Rezultatul votului este clar, dar putem verifica. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la compromisul 29. Pentru, împotriva, abțineri, se respin, se adoptă. Compromisul 30. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 335 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 31. Nu. Mai întâi amendamentul 338. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 344 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem acum la 347. Da, amendamentul 347 pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 149 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la 221 pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 379 devine caduc. 357 pentru împotriva abțineri se adoptă. 359 pentru împotriva abține se respinge. Compromisul 35 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 36 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Trecem apoi la amendamente 372 și 373 pentru, împotriva abțineri, se resping. Compromisul 37 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 380 pentru, împotrivă. A, nu, e vot pe părți. Deci prima parte, pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 381 pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. 413 pentru, împotriva abțineri se respinge. 383 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 38 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 402 Vot pe părți, solicitat de S și D. Prima parte, cine pentru? Împotrivă, Abține? Nu. Deci prima parte devine caducă. Votăm doar a doua parte. Îmi cer scuze pentru... Pentru că prima parte este inclusă în compromis. A fost o schimbare de ultim moment. But if you want, we... Dar dacă doriți, putem vota și prima parte, ca să fie mai clar. Deci votăm prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte. S-a deschis votul. Deci verificăm acum votul pentru prima parte, să solicită verificare. Deci votăm uh, electronic prima parte a amendamentului 402. Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, obțineri, se adoptă. Trecem acum la compromisul 3945 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 403 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 42 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Doriți să verificăm votul pentru compromisul 43-44? Mm, rezultatul votului a fost clar, dar putem verifica. S-a deschis votul. Da, pentru 44. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 420 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 421 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 423 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 423 pentru Nu, 426 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 429 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 48 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 442 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 443 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 444 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 445 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi compromisul 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 459 pentru, Împotriva Abțineri. Se adoptă. Compromisul 51 pentru. Împotriva Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 464 pentru. Împotriva Abțineri. Se adoptă. Putem verifica acest vot. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1 pentru. Nu? Nu. Amendamentul 2 pentru. împotriva Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3 pentru. împotriva Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4 pentru. împotriva Abțineri. Se adoptă. Compromisul 52 pentru. împotriva Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7 pentru. împotriva Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Putem verifica. Să deschizi votul electronic. The vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri. Devine caduc. Da, da, 12 a fost respins. Deci 13 trebuie votat. Pentru, împotrivă, amendamentul 12 a fost respins, așa că trebuie să votăm amendamentul 13. Deci, încă o dată, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 20 mm, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, s-a deschis votul.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 S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 53 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 57 pentru, împotriva abțineri se respinge. 58 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 54 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 54 pentru, 55 împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 56 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 79 pentru împotrivă abțineri. Verificare electronică. Am deschis votul electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Amendament 62 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. 64 pentru împotrivă abțineri se respinge și 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amend, amend 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 73 pentru, verificare electronică la 71, în regulă, deschid votul electronic. S-a închis votul, se respinge. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 77. Verificare la 76? Nu, ok, 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 82, vot pe părți, la cererea PPE-ului. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică, am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. Amendament 83. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 102 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 62 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 63 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendament 100 pentru, împotriva, abțineri. Nu știu, verificare electronică la 100. Am deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Cu scuzele de rigoare. Am văzut foarte multe mâini în sus. Am crezut că se respinge. 101 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 64 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 65 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la 112 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 113 vot pe părți la cererea ECR. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 115 pentru, vot pe părți, pardon, la cererea al de prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 66 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 131 pentru, împotrivă, abțineri. Verificare electronică la 131, am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. 132 vot pe părți la cererea PP-ului. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Vot final. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. Okay. Uh, Ms. Von Stoch has, has asked for... Doamna von, von Stoch a cerut cuvântul. Da, la 65 alineat 3 doresc un un uh, vot nu pe potriva votului majorității. Mulțumesc, da, facem o mică pauză și continuăm apoi ședința Comisiei FAM. Please, we have to start or uh, to continue the votes in the FEN committee. Vă rog foarte mult, trebuie să continuăm cu votul, așa că îi rog pe cei neimplicați în vot să poftească afară din sală, fără întârziere. Ah, and my, I think that this is my

Vamos a continuar con, con los votos. Continuăm acum cu voturile noastre. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul cu privire la modul în care poate PAC să îmbunătățească crearea de locuri de muncă în zonele rurale. Raportor este doamna Köstinger. Vă rog. We will start with the votes. O să începem cu voturile. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. La amendamentul 23 să deschizi votul. Se cierra la votație. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 27. Pe două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Votăm la 27. Votăm, votăm 27. Partea a doua, cu amendament oral care a fost inclus, pentru, împotrivă, împo abținere, se adoptă. Amendamentul 28, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36, pentru, împotrivă, abțineri, N-am văzut nimic. 36. S-a deschis votul. Încă trei persoane mai trebuie să voteze, dar se închide votul. Se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 41 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 45. Pe trei părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Partea a doua. S-a închis votul. Se respinge. Partea a treia, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 46, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 47. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 50. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 49. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 55. Pe două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 67. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 68 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 72 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5 pentru. Scuze. Amendamentul 1. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și trecem acum la votul final, să deschis votul. S-a închis votul. Mai este de cineva? Nu. S-a închis votul. Se adoptă. 26 de voturi pentru, niciunul împotrivă, 3 abțineri. Felicitări doamnei Kirstinger. Y pasamos al informe del señor... Trecem acum la raportul domnului Urtasun cu privire la semestrul european.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 abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, pe două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6, pe două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7, pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Am încheiat uh, sesiunea de votare.